liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Ich begrüße Sie. Bună dimineața, bun venit la reuniunea noastră de astăzi și începem cu primul punct al ordinii de zi, adoptarea ordinii de zi. Vă întreb dacă există obiecții față de proiectul de ordine de zi. Se pare că nu este cazul. Prin urmare, ordinea de zi în această formulă se adoptă. Punctul 2 al ordinii de zi, adoptarea proceselor verbale. Procesele verbale are unul din 11 iulie și 4 septembrie sunt în dosarul dumneavoastră, dacă aveți observații vis-a-vis de acestea, dacă nu, Vă propun să procedăm ca de obicei, în sensul uh, că aceste procese verbale să fie considerate adoptate dacă în cursul uh, reuniunii de astăzi nu se ridică niciun fel de obiecții. Prea bine. Ajungem la punctul 3 al ordinii de zi, anunțurile președintelui. Astăzi avem interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, maghiară, poloneză, slovenă, bulgară și română. Aș dori să vă aduc aminte că și această reuniune se transmite pe internet și deciziile coordonatorilor din 4 septembrie v-au fost transmise per e-mail pe 5 septembrie și se vor și se consideră ca fiind oficial adoptate pentru că nu au existat obiecții până la termenul de 7 septembrie. Ajungem acum la următorul punct al ordinii de zi. Este vorba de voturi. Votăm astăzi uh, două avize. În primul rând, avizul legat de un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește cetățenia Uniunii, consolidarea unei uniuni care se află în uh, tranziție democratică. Raportoarea noastră este Cristina Libațca. Cristina, dorește să mai adaugi ceva înainte să trecem la vot? Dacă nu, atunci uh, Putem proceda la vot. Votăm amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm acest vot pentru că foarte multă lume s-a abținut. Deci uh, verificăm amendamentul 10. Ok. Geschlossen? E adoptat, prin urmare.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 respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30... Verificăm dacă doriți. S-a deschis votul. 38.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 S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Iată, se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări raportoare! Cristina, te rog. Bardzo dziękuję. Teraz chciałabym zabrać głos. Chciałabym bardzo gorąco podziękować. Mulțumesc, vreau să intervin acum și să le mulțumesc tuturor colegilor pentru excelenta colaborare. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului, tuturor uh, asistenților. A fost o plăcere. Ja, vielen herzlichen Dank. Aș dori să-ți mulțumesc încă o dată și ție, Cristina, pentru munca depusă. A fost un raport care a putut fi adoptat cu o mare unanimitate și ajungem acum la următorul vot este proiectul de aviz pe un raport din proprie inițiativă, implementarea strategiei europene pentru persoanele cu handicap, competentă pe fond, Comisia pentru Ocupare, raportoarea este Julie Ward. Julie, dorește să mai adaugi ceva? Dacă nu, putem trece direct la vot. Se pare că interpretarea în engleză nu funcționa. Ok? Alles clar, wunderbar. Bun. Problema s-a rezolvat. Dorești să mai adaugi ceva? Julie? Nu. Bun, atunci trecem la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru,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 11 voturi uh, pentru, 14 împotrivă, se respinge așadar. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 46 cu amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o singură abținere. Felicitări raportoarei. dacă totul ar fi bazat pe atâta consens în comisia noastră, bine ar fi. Deseori sunt așa. Sau așa lucrurile. Julia, ai cuvântul. My arms earlier, it's because the English had... Mă scuzați, în mâna pentru că nu mai auzeam interpretarea engleză. Deci nu știu ce minunate lucruri spuneai despre mine, Petra, pentru că nu auzeam. Dar aș vrea să mulțumesc tuturor pentru acest vot. Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să fie lider și să facă tot ce poate pentru comunitatea cu, de persoane cu dizabilități, mai ales într-un moment în care drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt respectate și sunt în regres în multe feluri. Deci mă bucură că am uh, obținut un rezultat atât de bun aici și că am avut acest consens. Așadar, mulțumesc tuturor. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru munca depusă pe marginea acestui raport din proprie inițiativă și sperăm acum că Comisia competentă pe fond va ține cont de recomandările din avizul nostru. Și ajungem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi și rog pe toți cei care trebuie sau doresc să părăsească sala, să o facă în liniște, pe cât posibil. Discutăm acum despre... Wir, prüf, wir sprechen jetzt über die Prüfung des Pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020. Raportoarea noastră este Helga Trupel. Termenul de depunere a amendamentelor este 17 octombrie, ora 11. Pe 4 decembrie vom vota, iar Comisia competentă pe fond este, ca întotdeauna, în astfel de chestiuni, Comisia pentru Buget. Helga, am să-ți dau cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Dragi, really. colegi, știți că cadrul multianual financiar este una dintre problemele fierbinți ale Uniunii Europene, mai ales pentru perioada de după 2020, când Marea Britanie probabil va pleca eu aș aprecia să se răzgândească, dar dacă ei pleacă o să avem o problemă cu bugetul european, că va fi o gaură de 10 miliarde de euro și deci, acum nu e clar cum o să umplem această gaură. Deci următoarele negocieri vor fi și mai dure decât cele din trecut și la cele din trecut am participat și pot să vă spun că deja au fost foarte dificile. Dar va fi dificil să găsim o soluție împreună cu Consiliul. Noi, Comisia, suntem foarte uniți, avem o majoritate puternică pentru a cere mai multe fonduri pentru cultură, educație, solidaritate europeană. Prin urmare, uh, vin acum la propunerile mele concrete. Următoarele negocieri privind CFM-ul uh, vor, lua, vor avea loc într-un context uh, fără precedent, cum spuneam, pentru prima oară unul din statele membre părăsește Uniunea dacă nu va, fi loc un al, dacă nu va avea loc un al doilea referendum, ceea ce nu știm. Deci deocamdată trebuie să uh, calculăm bugetul presupunând că englezii vor pleca. Brexitul va prezenta o provocare pentru viitoarele noastre programe, dar va fi și o oportunitate ca să realizăm niște reforme uh, de care avem nevoie de mult în bugetul european și pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Deci întotdeauna se pune întrebarea uh, pe ce cheltuim banii și de unde vin banii. Asta este întrebarea noilor resurse proprii, uh, taxa pe tranzacții financiare, taxe de mediu și alte posibilități. Și acum cu raportul Monti, Monti avem uh, oportunitatea de reformă. Deci există oarecare speranță, mai mult decât în anii recenți. Mai mult, Uniunea Europeană s-a confruntat cu crize multiple în ultimii ani care cer reacții noi la nivel european criza euro, șomajul uh, tineretului, amenințările de securitate, criza refugiaților și creșterea populismului. Și cu toate aceste chestiuni trebuie să ne ocupăm și în Comisia de Cultură, pentru că e vorba de lupta împotriva radicalizării, incluziunea pentru tineri, dar și pentru adulți, uh, incluziunea în societate și trebuie să acționăm prin intermediul culturii și educației uh, asupra cetățenilor noștri, pentru că ei nu se, se îndrăgostească numai de piața unică și de economie. De asta e importantă și cultura și e important să înțelegem acest lucru. Noile competențe la nivel european care au fost dezvoltate ca reacție a crizei trebuie respectate și în viitorul cadru financiar multianual și aici se va pune problema în următoarele alegeri europene. Va trebui să apărăm Uniunea Europeană ca un proiect uh, iluminist politic uh, mai degrabă decât să ne întoarcem la statele naționale și la naționalism, pentru că nu poate fi asta răspunsul în secolul 21. E vorba de a ne pune la oaltă suveranitățile, nu de a ne întoarce în trecut. Uh, noțiunea asta că uh, controlul e posibil numai într-un stat național este greșită. Eu cred că trebuie să convingem cetățenii că trebuie să acționăm pentru a face Uniunea Europeană mai puternică. Sigur că vrem să avem subsidiaritate, dar pe problemele mari Trebuie să colaborăm. Deci educația, cultura și incluziunea socială sunt foarte importante. Din ca, în ciuda domeniului limitat al acestui uh, aviz, încerc în el să reflectez contextul pentru negocierile CFM și poziția noastră a Comisiei de Cultură în dezbatere. Mai întâi, creșterea bugetului programelor europene în domeniul educației, culturii și cercetării. Sunt două argumente pentru asta. Mai întâi, uh, Evaluările arată în mod clar că există o popularitate puternică și o valoare adăugată europeană. Nu se pune nicio întrebare în legătură cu Erasmus Plus. Este cel mai mare succes al Uniunii Europene și sperăm că și inițiativa de solidaritate europeană sau Corpul European de Solidaritate, cum se numește acum, vor, va fi un alt program de mare succes. Un al doilea argument, în momentul în care crește populismul, la fel și extremismul, rasismul, Trebuie să promovăm o societate europeană deschisă și inclusivă, am uh, spus deja acest lucru, și în al doilea rând să reacționăm adecvat la uh, provocarea de a integra migranții și refugiații în societățile noastre și de a recunoaște rolul important al culturii și educației din acest punct de vedere. Această dimensiune trebuie reflectată în construcția noilor programe. Deci trebuie să fim mai ambițioși, trebuie să convingem pe colegi și să convingem Consiliul că trebuie să mergem în această direcție și asta va fi o parte foarte importantă a următoarei campanii electorale europene. Apoi, uh, întărirea dimensiunii umane a programelor europene prin extinderea programelor Erasmus Plus și Creative Europe. Asta am dezbătut deja și am votat de multe ori în această comisie și chiar și în plenară să se aprobe la timp uh, CFM-ul post-2020 și regulamentele menite să prevină probleme în implementarea programelor. Deci ce e vorba de un bun management și de evitarea problemelor de natură birocratică. Deci e vorba de o bună performanță. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Helga. În acest context aș dori să vă mai dau o informație din așa numitele întâlniri de tip cluster care au avut loc uh, în săptămânile trecute cu Comisia, unde ne întâlnim cu diversi președinți de comisii și în final cu întregul colegiu de comisar în ceea ce privește programul de lucru pe anul viitor. Și am avut senzația că în primul rând comisia a înțeles că propunerile concrete pentru programe trebuie să fie prezentate în primul trimestru al 2018, chiar dacă nu vor fi încă puse cifrele pentru aceste propuneri Ni s-a confirmat că e necesar ca acest lucru să se întâmple pentru ca noi să putem uh, începe să lucrăm, chiar dacă încă nu se vor pomeni cifre, dar important este să putem lucra pe structura acestor programe și ce s-a mai înțeles, uh, uh, am senzația și unde probabil că avem un aliat la nivelul Comisiei, este o suplimentare clară a fondurilor pentru Erasmus+. Acest lucru a fost uh, confirmat în aceste întâlniri de comisar și sperăm că acestor uh, cuvinte vor urma și pașii concreți. Însă, sigur, în final uh, va trebui convins și Consiliul că e vorba de o investiție bună în viitor. Atât din partea mea, eu cred că pentru dumneavoastră toți este o informație utilă, care a fost așadar rezultatul acestor întâlniri cu Comisia și am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră și pentru început domnului uh, Struievski. Pani Przewodnicząca, Szanowne Koleżanki i Koledzy. Domnul președinte, domnilor și domnilor, ar fi fost uh, ușor pentru mine să uh, susțin ceea ce ați prezentat mai degrabă decât ce este scris în document. Mi se pare că suntem prea modești în avizul nostru. Pentru că vorbim despre chestiuni absolut vitale. Care este lucrul cel mai important pentru noi? În primul rând, este cel mai important să luptăm pentru un buget stabil. Un buget stabil și întărit. Trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de zone gri în legătură cu plățile. Deci la punctul 1 ar trebui să cerem uh, foarte puternic ca Erasmus Plus să fie păstrat. Cum a spus doamna președinte, Erasmus Plus este un element vital în ce privește imaginea și vizibilitatea Uniunii Europene. Deci trebuie să subliniem faptul că indiferent ce se întâmplă, Brexit și nevoia uh, de economii, Erasmus Plus nu trebuie atins de niciun fel de reducere bugetară. În al doilea rând trebuie să apărăm Europa Creativ. Să nu uităm că programul Europa Creativă, Creative Europe, este o sursă bună pentru toate elementele prezentate în punctul 2 al avizului, dar în același timp ea este și o oportunitate de a sublinia faptul că cultura este și o activitate economică și că poate genera cultura și efecte de gen succes economic. În al treilea rând, trebuie să nu uităm că ne confruntăm cu o dezbatere privind cadrul uh, financiar și este un uh, moment excelent ca noi să cerem o poziționare mai bună a programelor noastre pentru că adesea acestea sunt împrăștiate prin buget uneori, sunt uh, plasate uh, complet aleator și trebuie să folosim această oportunitate ca să cerem să fie mai bine grupate. În al patrulea rând, flexibilitatea. Se sublinează adesea că programele în domeniul educației, culturii, sportului și turismului, aceste programe așadar sunt poziționate într-un astfel de mod încât uh, avem mari dificultăți să obținem uh, finanțare pentru programe cum este programul uh, European Heritage. Și vedem o tendință constantă de a lua resurse financiare din, aceste, din acest program. Podkreślić, że Brexit nie tylko nie może... De asemenea, începește Brexitul. Trebuie să subliniem doar că, nu doar că Brexitul nu trebuie să permită o subminare a aspectelor financiare, de asemenea ar trebui să subliniem că trebuie să ne asigurăm că Brexitul nu trebuie să ducă la o înrăutățire a situației oamenilor care lucrează în domeniul cultural din motive diferite, de exemplu în ce privește asigurarea lor uh, Uh, asigurările lor sociale și cadrul activității, pentru că asta duce întotdeauna la costuri financiare. În ce privește plățile, trebuie să examinăm și acest lucru, pentru că adesea este zona cea mai dificilă și dureroasă pentru comunitatea creativă. Vorbim aici despre entități mici care nu pot oferi uh, Uh, credit activităților lor și trebuie să ne asigurăm că întârzierile la plată sunt reduse. Și în fine, ultimul meu comentariu, trebuie să ne asigurăm că aspectele procedurale sunt uh, abordate cu răspunzător. Mulțumesc. Luigi Morgano, Furie sunt Mulțumesc foarte mult, Luigi Morgano, din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. După 2020, uh, probabil că vor putea exista noutăți semnificative în ceea ce privește componența CFM. În primul rând, nu există niciun fel de îndoială că trebuie să insistăm asupra priorităților politice ale Uniunii Europene și cred că ideea de a furniza bunuri publice europene este necesară, așa cum a spus și doamna Helga Trüppel, și ca răspuns împotriva neonaționalismului, a populismului și a neînțelegerii în parte a cetățenilor față de ceea ce înseamnă Europa. Și apoi, așa cum a declarat uh, președintele Juncker în uh, declarația sa cu privire la starea Uniunii, de a exista o adoptare democratică și o trimitere precisă cu privire la durata acestor programe. Deci, în ceea ce privește mobilitatea, e clar că este un aspect relevant nu doar în domeniul și nu, cultura, nu doar ea, dar favorizează acest aspect în acest moment, însă cred că ar trebui să insistăm asupra sensului Uniunii. Pe partea de mobilitate, cred că suntem cu toții de acord că trebuie să mergem mult mai departe decât uh, percepția de astăzi și să arătăm că Erasmus nu se adresează doar uh, studenților, Știm cu toții că situația nu este asta, nici în ziua de astăzi, dar trebuie să facem tot posibil pentru a schimba această percepție. În plus, trebuie să combatem în continuare inechitățile și trebuie să punem în aplicare, prin urmare, ceea ce s-a adoptat deja, pilonul social trebuie făcut acest lucru, chiar dacă competentă în acest domeniu este altă comisie. Și apoi trebuie consolidat uh, programul pentru tineri, în special în ceea ce privește programul de ocupare pentru tineret. Uh, și aici uh, trebuie menționată și producția culturală. Și apoi mai trebuie să insistăm și asupra inst instalării unei garanții pentru minori. Toți spun că este o prioritate, însă trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Până la urmă, problema este de a insista suficient pentru ca obiectivele generale să fie atinse, punând însă accentul și asupra finanțării culturii. Și a mutării finanțării de la rubrica 3 la rubrica 1. Sigur că cei care redactează bugetul uh, gândesc în altă optică, însă până acum cultura nu a fost suficient valorificată. Nu a intrat în priorități unii ne răspundeau pentru faptul că reprezintă un domeniu transversal. Și până la urmă a trece la punerea în aplicare costă bani și acest lucru ne aduce din nou la discuția cu privire la fondurile proprii. Mulțumesc, colega Tum din partea ALDE nu este aici, nici colega Niriada. Doamna Bild, doriți să interveniți? Eh, da, am două întrebări. Adesea se spune că trebuie să facem programe mai clare și n-am văzut nicio mențiune privind bugetul Corpului European pentru Solidaritate și poate ar trebui să facem aici o disociere și să pornim uh, de pe baze mai sănătoase ca să nu trească să-l adăugăm în ultimul minut, ca altă dată, și apoi în alineatul 4 este o frază care se referă la importanța dimensiunii interpersonale a strategiei Uniunii. N-am înțeles foarte bine dacă e vorba de... Uh, care e sensul acestei fraze, despre ce e vorba. Mulțumesc. Trecem acum uh, la ceilalți membri care doresc să intervină. Doamna Soidrova acum. 1-2 minute, vă rog. Pani předsedkyně, já bych se Mulțumesc, uh, doamna președinte. Eu mă raliez apelului uh, colegului Zdroevski. Cred că Brexitul nu poate fi doar un inconvenient uh, legat de reducerile bugetare. Eu cred că această lacună care se va crea trebuie minimizată pentru ca uh, fondurile să fie completate și pentru ca și cooperarea uh, cu Marea Britanie să fie redu, reducerea participării Marii Britanii la proiectul european să fie minimizată. Uh, noi, în calitate de comisie parlamentară, trebuie să subliniem faptul că Erasmus Plus, Creative Europe și Creative Europe prezintă investiții în capitalul uman european și cred că acesta este un argument pe care statele membre îl înțeleg. Deci dacă vrem să convingem, trebuie să creștem fondurile pentru aceste programe, pentru că ele sunt uh, investiții în capitalul uman, uh, îmbunătățesc pregătirea uh, profesională, îmbunătățesc accesul la cultură, permit digitalizarea și ne permit să facem față diferitelor provocări cu care ne confruntăm. Așadar, creșterea acestor două programe uh, și găsește logica în creșterea calității uh, împotriva uh, provocărilor care ne confruntăm, radicalizarea, lupta împotriva xenofobiei. Aici uh, sunt, uh, acestea sunt uh, provocări permanente, dar digitalizarea este un lucru absolut fundamental în viitor și fără investiții în capitalul uman, uh, Europa nu face față. Statele membre vor înțelege acest lucru. Mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Äh, Silvia Costa, bitte. Mulțumesc foarte mult, Silvia Costa. 1-2 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu punctele exprimate de doamna raportor Trupel, chiar dacă consider că ar trebui să facem trimitere la două chestiuni. Trebuie să venim cu un mesaj politic puternic din această comisie, așa cum am făcut și cu rezoluția recentă din plenară care vizează programul Erasmus. Eu cred că trebuie să transmitem un mesaj de alianță pentru relansarea Europei, o relansare a alianței cu tânăra generație um, și apoi pentru o Europa mai inclusivă. Avem instrumentele pentru a putea face acest lucru și poate că trebuie să provocăm puțin organizarea bugetului uh, Uniunii Europene, care sigur se află puțin în criză, dar uh, trebuie să facem din prioritățile noastre priorități centrale. De aceea trebuie uh, nu doar să apărăm programul Erasmus, ci și să cerem multiplicarea resurselor pentru Erasmus+. Vă aduceți aminte că în scenariul 5 a cărții albe a domnului Juncker, s-a vorbit de obiectivul de a avea 30% mobilitate pentru tineri în 2030. În ziua de astăzi, acest procent este de 5%. De aceea, cred că trebuie să vorbim despre o multiplicare a acestor resurse, să avem îndrăzneala să cerem o schimbare de paradigmă în acest sens pentru că nu este vorba doar de mobilitate pentru universități, ci și pentru școli, e vorba și de voluntariat, de stagiar și de sport. De asemenea, solicităm să existe un buget specific și sper că acest lucru să fie introdus în raport. Așa cum spunea și domnul Zdroieschi, și patrimoniul cultural este un aspect important. În 2019 va veni noua agendă pentru cultură care trebuie să țină cont de obiectivele și strategiile pe care le-am inaugurat uh, deja. Această temă trebuie reluată pentru că trebuie să avem o nouă perspectivă strategică. În momentul de față, cultura se află la rubrica 3 și trebuie să se bată pentru fonduri, cu migrația și așa mai departe. Cred că important este să transmitem un semnal ca finanțarea să fie mutată la rubrica 1, care presupune investiții și așa mai departe în viitor. Mulțumesc, domnul Mesius. Thank you. Um, as a Britain and a Mulțumesc. În calitate de britanic și de european, sunt un mare admirator al culturii europene, de aceea m-am bucurat de mult să fiu membru al acestei comisii, dar mă tem că de când am ajuns în Parlamentul European am fost din ce în ce mai dezamăgit de câți oameni de aici nu acceptă în continuare faptul că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Cred că trebuie să acceptați faptul că în viitorul apropiat, Uniunea, uh, uh, Marea Britanie va fi un bun prieten al Europei, un vecin apropiat al Europei, dar nu un membru al Uniunii Europene. Cred că unul dintre lucrurile care mă dezamăgesc cel mai tare este că mulți oameni n-au învățat adevăratele lecții ale Brexitului și fac o caricatură a, a dezbaterii îi consideră pe cei care au fost pentru Brexit ca pe niște oameni răi, sau care se înșeală și nu mă tem, uh, stimată colegă, că ați spus un lucru care simbolizează perfect asta. Ați spus sigur că avem subsidiaritate, dar și după aceea ați continuat și ați vorbit despre cum ar trebui să facem lucrurile la nivel centralizat. Asta e partea problemei și dacă nu învățați ce uh, nu, nu a mers bine, asta nu va face decât să se repete în altă parte. Așadar, uh, Cartea Europe... Cultura europeană este un lucru extraordinar. Sunt de acord cu colegii că trebuie să prioritizăm Erasmus și să căutăm moduri cât mai imaginative prin care studenții și profesorii pot uh, lucra transfrontalier, dar vă rog, fraternitatea națiunilor nu se uh, găsește într-o organizație supranațională cum este aceasta pe care Marea Britanie este uh, gata să o părăsească, ci în inimile oamenilor și prin crearea de legături între oameni și diferite comunități uh, se construiește viitorul, nu într-un turn uh, de fildeș ca acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Messius. Nu-i vorba că nu acceptăm plecarea Regatului Unit din Uniune, Chiar regretăm faptul că s-a luat o astfel de decizie, dar desigur că există consecințe, iar poziționarea Parlamentului a fost foarte clară în rezoluția pe care am adoptat-o săptămâna trecută. Și evident că și uh, Marea Britanie trebuie să suporte consecințele acestei decizii și chestiunile financiare trebuie clar reglementate. Asta nu înseamnă că nu acceptăm această decizie. Toată lumea trebuie acum să se împace cu situația. Bun. Domnul Oflin acum. Uh, thank you. Mulțumesc. Uh, membrii trăiesc uh, undeva sus, dacă nu se gândesc că, uh, că nivelul fondurilor pentru proiectele culturale va scădea chiar uh, având în vedere uh, ce se întâmplă cu Marea Britanie, uh, asta va lăsa o gaură mare de 10 miliarde pe an și programele culturale trebuie să accepte că și ele vor fi afectate de această scădere. Creativitatea însă poate să existe în continuare, trebuie să găsite noi modalități de a face acest uh, lucru. Țările uh, care rămân în uh, Uniunea Europeană nu trebuie să acuze Marea Britanie pentru această scădere a bugetului. Sigur că există și un extremism uh, violent uh, uh, la care am asistat în ultimile decenii. Trebuie să ținem cont și de provocările pe care le presupune integrarea migranților în Uniunea Europeană. Sigur, greutatea va fi pe cei care pe noi veniți, cei care vin și aleg să trăiască în țările europene, ei trebuie să uh, uh, integreze valorile țărilor în care trăiesc libertatea de expresie, egalitatea în fața legii. Uh, popoarele uh, Europei nu au devenit uh, răutăcioase așa peste noapte, uh, ci uh, uneori uh, sunt iritate de comportamentul uh, noilor uh, veniți. Uh, Sigur, fondurile nu trebuie să fie canalizate numai către aceste persoane. Vă sugerez să vă reconectați la viața cetățenilor. Doamna Liberțca. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul celor spuse deja și în special uh, legat de declarația colegului uh, din uh, Marea Britanie, îmi schimb radical ceea ce doream să spun. Este evident uh, că o decizie duce la niște consecințe. Și acceptăm și înțelegem cu toții decizia britanicilor a unei părți a acestora dar nu o să cred niciodată că cei care au votat pentru Brexit au votat pentru o situație în care universitățile din uh, Marea Britanie și uh, studenții britanici uh, nu vor fi în spațiul comun universitar european. Nu o să cred niciodată acest lucru. Nu o să cred niciodată că cei care au votat pentru Brexit au votat uh, ca studenții britanici să nu poate să participe în programele de mobilitate sau în programul Erasmus. Nu o să cred niciodată că cei care au votat pentru Brexit nu au uh, dorit uh, ca marea cultură britanică să fie parte a culturii europene. Deci, în contextul Brexit și al resurselor reduse, înțeleg că într-o măsură minimă și din cauza Regatului Unit și a deciziilor sale, acest lucru va afecta cultura și educația. Vreau să subliniez din nou acest lucru. Nu pot să cred că Regatul Unit nu realizează că uh, atunci când nu mai este în instituțiile Uniunii Europene, totuși poate să participe în viața europeană într-o modalitate creativă, participând în cultură și în știință. Mulțumesc, Ina Ferain. Doamna Ferhain, trebuie să spun că uh, sunt foarte afectată de modul în care colegii noștri din Regatul Unit își fac griji pentru uh, finanțarea culturii după 2020. Pentru mine a fost o surpriză atâta atenție. Totuși, revenind la un ton mai serios, nu cred că e vorba aici de crearea unor structuri centralizate pentru cultură. Asta UE n-a vrut niciodată. Din potrivă, obiectivul declarat al Uniunii Europene este de a menține diversitatea. Și atunci când diversitatea este periclitată de mainstream, trebuie utilizate instrumentele corespunzătoare, dar în același timp, UE trăiește din aceste schimburi culturale, iar uh, Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se întâlnească și la nivel cultural, de a învăța unii de la alții. Și britanicii au făcut acest lucru în istoria lor îndelungată, pentru că au mers și ei pe alte continente și au adaptat foarte multe lucruri. Însă cred că și aici uh, viitorul se bazează pe cooperare și cu dânsii, însă acum, în viitorul CFM, va trebui să vedem cum anume ne poziționăm cu bugetul nostru fără Regatul Unit și cum va arăta viitoarea colaborare, lucru care a rezultat și din avizul Parlamentului și cum anume exact, în detaliu, vom putea decide numai după ce știm uh, la ce acord se va ajunge. Obiectivul nostru însă este acela de a menține în continuare uh, posibilitățile cetățenilor din Europa, mă refer aici în special la universități, școli, deci universitari, cercetători, cei care în ultimele decenii au cooperat foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Mai am trei solicitări de intervenție, după care cred că se impune să încheiem acest subiect, pentru că la ora 10 avem un invitat pe care nu ar trebui să lăsăm să aștepte. Julie Ward, te rog, încearcă într-un singur minut, dacă poți. Mai apasă o dată că... Sunt uh, un britanic uh, care trăiește în Europa, sunt un britanic mândru. Deci uh, vreau doar să spun că proiectele, proiectul european care înseamnă să lucrăm împreună pentru pace și armonie. Nu vin dintr-un uh, context de politicieni, ci uh, reprezint uh, zonele periferice și uh, comunitățile din nordul Angliei. Știu că Uniunea Europeană, programele culturale, creative care au fost oferite tinerilor, nu numai tinerilor britanici, i-au unit și au fost o experiență extraordinară. Le-a permis tinerilor să mm, trăiască crească și să se dezvolte uh, cu încredere. Uh, Brexitul uh, este un uh, dezastru care, așa cum am văzut din conferința conservatorilor recent și toată lumea a văzut acest lucru. David Davis nici măcar nu a apărut la negocieri, iar Teresa May a descris acest lucru ca un joc cu mingea. Sigur, marca britanică este afectată, deci suntem în mare bucluc dragi colegi britanici. Nu generația mea sau dumneavoastră veți plăti prețul, ci tinerii vor plăti acest preț. Îmi pare rău că Patrick este aici în această uh, comisie pentru că are niște comentarii islamofobice și uh, xenofobice și uh, uh o uh, persoană importantă din circumscripția mea va veni aici în această săptămână și vă provoc uh, să veniți, să o întâlniți, să vedeți. Uh, este o rușine să vorbiți așa în Parlament. Mulțumesc, domnul Diaconu, vă rog. Există o vorbă celebră uh, o întrebare importantă. Ce este acela un egoist? Și un egoist, răspunsul este, un egoist este cel care se îngrijește mai mult decât de sine, decât de mine. Nu știu, <laughs> si, uh, nu știu foarte exact dacă traducerea e corectă, dar iată cum o chestiune absolut culturală se transformă într-o chestiune absolut britanică. Uh, referirea doamnei Trupel a fost de protocol și de prietenie. Atât, nimic mai mult. Așa punem toți problema, ne pare rău că Marea Britanie a decis, e foarte bine, dar vreau să cred, sunt convins, că ne vom descurca foarte bine toți și de aici înainte cum s-a întâmplat și până acum, și vă amintesc un singur lucru, ca argument, dacă vreți, pentru negocierile cu ceilalți, să trecem de pe locul 3 pe locul 1, că marile salturi economice și de descoperire, pur și simplu, de identitate europeană din istorie au avut la bază noțiuni pur culturale. Vezi renașterea, vezi iluminismul, și care au fost motoare de dezvoltare uriașă și care au fost pur culturale. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnul Messerschmidt. I didn't plan to speak on this point, but... Nu am uh, planuit să vorbesc, uh, însă am asistat uh, cum Marea Britanie este puțin biciuită și am hotărât să intervin. După Brexit va urma o perioadă și credeți cumva că Regatul Unit, uh, cel mai important, al doilea membru din NATO, din uh, G7, nu va suferi deloc. Vorbim despre o țară care a câștigat uh, două războaie mondiale. Sigur, uh, Regatul Unit uh, după Brexit va rezista economic și va fi în continuare un lider în lume și nu trebuie să uitați acest lucru pentru că entuziasmul despre proiectul european este Uh, semnificativ. Poate că acest lucru nu o să se vadă într-un an, în doi, poate în cinci ani. Uh, dacă nu ascultați, dacă nu uh, ascultați, nu vă veți îmbunătăți și dacă singura apărare pe care o aveți astăzi este să spuneți că nu suntem democrați, că suntem xenofobi, atunci păcat că mai veniți la astfel de sesiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să subliniez încă o dată acest lucru. Cred că nimeni din acest Parlament uh, uh, nu este nu dă dovadă de lipsă de respect față de decizia Marii Britanii. Acolo s-a luat această decizie, este regretabilă, dar asta este. Noi ce avem de făcut aici, în Parlamentul European, este de a organiza acest divorț. Și negocierile tocmai sunt în curs. Și după ce vom fi organizat acest, acest divorț, va trebui apoi să ne gândim cum anume va fi viitoarea relație cu Marea Britanie și nu am auzit uh, din partea colegilor pe nimeni să uh, critice doar uh, Regatul Unit, ci am spus foarte clar că acceptăm această decizie, însă trebuie să organizăm ceea ce urmează acum și asta în interesul reciproc nici mai mult, nici mai puțin. Și prin urmare vreau să-mi exprim încă o dată mirare, așa cum spunea și Sabine Ferhain, față de uh, grijile uh, cu care se uită colegii noștri din Marea Britanie la negocierile pe viitorul CFM pe cultură. Uh, eu cred că mm, lăsați-ne, e bine să ne lăsați pe noi să ne rezolvăm problemele după 2020 și dumneavoastră vă rezolvați propriile probleme după 2019, după care, cu mare prietenie, vom vedea cum uh, vom putea colabora în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere amplă. Am să dau încă o dată cuvântul comisiei și raportoare pe final. Eu însă trebuie să plec uh, un sfert de oră, după care voi reveni, iar Helga a fost drăguță să accepte să preia conducerea acestei ședințe până atunci. So I ask is the commission going to speak? Deci reprezentantul comisiei va interveni, da? Vă rog. Doamnă președinte, vă mulțumesc că, că dați cuvântul comisiei și dacă îmi permiteți, o să vorbesc franceză pe scurt. Vă mulțumim pentru acest proiect de raport foarte important care va contribui, sper, la formarea programelor noastre în domeniul educației și culturii, una dintre prioritățile bugetare pentru perioada de după 2020 urmărind dezbaterea dumneavoastră cel mai mare interes. Am uh, auzit uh, și propunerile de consolidare bugetară și mulțumim Comisiei pentru contribuția sa fundamentală care să permită uh, să crească impactul lui Erasmus Plus și al Corpului European pentru Solidaritate. În ceea ce privește viitorul cadru financiar, Președintele Comisiei, pe 13 septembrie, în discursul său privind uh, starea uh, Uniunii, a um, prezentat o foaie de parcurs care prevede faptul că Comisia va depune o propunere generală în mai 2018. În paralel, uh, va avea loc o activitate susținută cu privire la instrumente, instrumentele financiare și aceasta Uh, va da roade în a doua parte a anului următor, când Comisia va veni cu propuneri concrete pentru Europa Creatoare, Fondul de Solidaritate și Erasmus+ însă se va face totul pentru a ține cont de învățămintele după punerea în aplicare a programelor din perioada actuală, dar și efectele bugetare conjugate ale Brexitului și introducerea unor noi priorități la nivel european. Aceste două exerciții financiare sunt strâns uh, corelate Uh, dar independente și, într-o manieră generală, aș putea să spun că Comisia încearcă să simplifice, să creeze un plus de eficiență în executarea programelor, o mai mare sinergie a programelor, uh, crescând uh, impactul și accesibilitatea cetățenilor. Examinăm criteriile de performanță și de simplificare și de punere în aplicare în mod mai eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să iau cuvântul din nou. Mi-a plăcut această dezbatere pentru că a fost o dezbatere politică. Nu deseori purtăm astfel de dezbatere în Comisia Cult. Uh, colectul Uflin, uh, Messerschmidt și doamna Bilde pentru a arăta foarte clar, așa cum au spus alți colegi și uh, cum a spus și președinta noastră, accept votul democratic uh, al uh, cetățenilor britanici în totalitate. Este un vot democratic, ați avut dreptul să o faceți și dacă doriți să plecați, plecați. Dar nu puteți să fiți și în Uniunea Europeană și în afară. Trebuie să suportați uh, consecințele Uh, sunt uh, convinsă că vor fi dezavantaje uh, pentru cetățenii britanici și pentru cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit. La nivel politic spun că regret pentru că vor fi probleme socioeconomice pentru cetățenii britanici. Aveți o cu totul altă părere, sunt de acord, accept alte păreri, sunt un democrat, însă am dreptul, ca și dumneavoastră, să spun ceea ce gândesc. Accept Uh, acest lucru și veți suporta consecințele. Poate că peste vreo 10 ani o să, vedeți, o să vedem cine a avut dreptate, dumneavoastră sau eu. Asta în legătură cu neacceptarea unui vot uh, nedemocratic. Le accept, așa cum accept uh, și hotărârile Curții Europene de Justiție, chiar dacă nu-mi plac le accept pentru că eu sunt o persoană care susțin statul de drept dacă există uh, vreo șansă de a combina democrația la nivel supranațional și național și să existe în același timp subsidiaritatea. Sunt convinsă că acest lucru este posibil, însă uh, trebuie să îi facem pe cetățeni să înțeleagă că uh, în secolul 21 nu ne putem întoarce la naționalism și la statele naționale politica mea este să combinăm politicile naționale, regionale, locale, uh, supranaționale și subsidiaritatea. Asta este multiguvernarea de care avem nevoie în secolul 21. Acum, în ceea ce privește violența este mult mai dificil decât a spus. Uh, sigur, avem uh, o problemă. Sunt, avem uh, antisemiți, uh, uh, antimusulmani și trebuie să-i combatem, pentru că suntem uh, democrați. Problema noastră este să abordăm toate tipurile de uh, violență, de stânga, de dreapta. Uh, avem uh, uh, teroriști uh, din diferite medii religioase în Uniunea Europeană, de dreapta, de stânga și dacă nu reușim să-i stăvilim, va fi un pericol pentru cetățenii noștri. Deci, pentru asta trebuie să acționăm și asta încercăm să facem cu următorul CFM. Iar acum vreau să arăt foarte clar aveți dreptul să ieșiți din Uniunea Europeană, dar trebuie să acceptați toate consecințele. Despre asta este vorba și o să vedem, așa cum am spus, cine a avut dreptate. În momentul de față nu asta hotărâm, pentru că trebuie să vedem ce se va întâmpla. Nu am pus niciodată sub semnul întrebării uh, cât de importantă uh, este uh, Marea Britanie. Este un stat puternic, o tradiție minunată, Uh, un uh, jucător uh, în economia mondială, un jucător de marcă, deci acest lucru nu este contestat. Acum mă întorc la ceilalți colegi care nu pun sub semnul întrebării existența Uniunii Europene, însă doresc să o îmbunătățească, să îmbunătățească și programele noastre. Domnul Julevski, aveți dreptate trebuie să fim uh, ambițioși, nu modești, aștept uh, amendamentele dumneavoastră. Cred că majoritatea dorește un grad de ambiție mai mare. Sigur, uh, vreți să sporim Erasmus Plus, Europa Creativă și toate celelalte programe. Uh, Vrem să promovăm bunurile culturale, asta este și intenția noastră, și să insistăm asupra cetățeniei europene. Nu e vorba de uh, naționalism. Vrem să îmbunătățim uh, contactele între oameni. În felul acesta ajungem la ei, uh, să avem o abordare de jos în sus, nu de sus în jos Apoi, investițiile în dezvoltarea personală, nu în uh, capitalul uman, dar de fapt dorim același lucru. Trebuie să fim uh, foarte convinși uh, că posibilitatea de angajare este un lucru esențial pentru demnitatea uh, umană. Este foarte mult legată de învățare, calitatea vieții și uh, împlinirea personală. În acest spirit o să lucrez cu dumneavoastră. Mulțumesc uh, pentru dezbaterea controversată, dar a fost foarte utilă. Okay, now we come to the next point. Ajungem la următorul punct. Uh, o să trec uh, la limba germană pentru că uh, șapte, un schimb de uh, opinii cu Mer Kiloran directorul Centrului de Traduceri uh, pentru Organismele Uniunii Europene. O să discutăm deci cu doamna Mayor Killoran, director al Centrului de Traduceri pentru Instituțiile Europene. Ideea este de a promova multilingvismul și suntem foarte interesați în uh, activitatea acestui uh, centru de traduceri. uns neuerdings auch entschieden, eine Stellungnahme zur Entlastung des Zentrums für das Haushaltsjahr 2000. Este important uh, să continuăm contactele cu acest centru și am uh, decis să facem un uh, aviz privind descărcarea bugetară pe 2016. Așadar, doamna Cameron este aici pentru a ne informa în legătură cu activitatea centrului 10-15 minute. Good morning. Good morning, everybody. Um, first of all, I'd like to thank you for the opportunity to address... Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi. Apreciez uh, acest lucru. E prima dată când centrul de traduceri și își poate prezenta activitatea. Uh, Uh, în uh, comisia noastră și considerăm că aici este cel mai potrivit să o facem. Dacă îmi permiteți, aș vrea să explic uh, background-ul nostru, evoluția și portofoliul de clienți. Din câte am înțeles, Comisia va face un aviz în legătură cu descărcarea pe 2016 și atunci o să-mi permite să vă ofer mai multe detalii în legătură cu activitatea centrului în 2017. Am fost creați în 1994 în Luxemburg pentru a oferi reduceri de traducere pentru șapte clienți conform regulamentului nostru fondator și am devenit operațional în 95. Rolul centrului a fost crescut apoi uh, printr-un, uh, printr-o reglementare de amendament în 90, 95 pentru a uh, coopera și cu instituții care au propriile servicii de traducere pe o bază voluntară pentru a absorbi munca în surplus a instituțiilor europene și uh, de asemenea, regulamentul uh, uh, spune că centrul trebuie să uh, contribuie la cooperare instituțională. Deci suntem practic providerul de servicii de tracere pentru toate instituțiile europene, suntem autofinanțați, cu alte cuvinte primim plăți de la instituțiile, agențiile europene pentru serviciile oferite, nu primim o contribuție din partea bugetului european, deși acest lucru este prevăzut promemoria în bugetul european, care menționează în mod specific centrul. Avem un, uh, eu sunt director și am un Consiliu de Management și evident eu răspund în fața Consiliului de Management. După cum spuneam, avem uh, o misiune dublă. În primul rând oferim servicii de traducere pentru agențiile și instituțiile europene uh, și preluăm orice surplus pe care l-au în domeniul traducerilor și de asemenea avem un rol în cooperarea interinstituțională. De ce am fost creați? Dacă vă gândiți că în calitatea noastră de furnizor de servicii lingvistice pentru toate instituțiile, am fost creați pentru a realiza economii de scală și pentru a evita proliferarea unor mini-servicii de traducere în toate instituțiile europene. Mi s-a părut să fi, că e util să vă ofer o evoluție, o imagine evoluției noastre de când am început să lucrăm în 1995. Evoluția centrului a fost uh, reprezentată de o extindere a traducerilor pe măsură ce numărul de limbi oficiale a crescut. În 2016 am ajuns la peste 10,5 milioane de pagini traduse de la momentul creării noastre și dacă vă uitați la evoluția bugetului, este clar că uh, aceasta a crescut, uh, bugetul a crescut toate ce au crescut și numărul de limbi oficiale. La fel și stafful a crescut din 1994 Totuși ar trebui să subliniez că din 2009 am avut o reducere semnificativă de personal. După cum știți, autoritatea bugetară a impus o reducere de 5% în 5 ani în toate instituțiile europene și Comisia a mai impus încă un 5% uh, asupra unor agenții printre care și a noastră. Deci, de la 273 acum suntem la 195 de posturi și din 2009 până astăzi. Deci dacă vă uitați la perioada pe care o ia în considerare Comisia 2012-2017, am redus 20 de posturi, adică 9,3%. Ni s-a cerut, Comisia ne-a cerut să mai reducem două posturi în 2018. Dacă această decizie este aprobată de autoritatea bugetară, o vom implementa așa cum am făcut și în trecut dar ar fi incorrect să nu semnalez faptul că am ajuns la masa critică de personal care ne permite să oferim servicii și dacă se vor mai impune reducerea asta va avea un impact asupra calității serviciilor oferte clienților noștri. Ca să vă dau o imagine a portofoliului de clienți, avem 65 de clienți care sunt agenții și instituții ale Uniunii Europene. Conform regulamentului fondator, ei trebuie să folosească centrul de traduceri clienții noștri sunt peste tot în Europeană și oferă o, o gamă largă de sectoare, de la educație, transport, mediu, cooperare polițienească, judiciară și mai departe. <clears throat> Deci toate sectoarele sunt acoperite. În ce privește serviciile, oferim traducere, consultanță lingvistică, subtitrare, deci foarte multe servicii Cred că este important să vă subliniez care este modelul nostru de afaceri, pentru că în climatul actual în care câștigurile de eficiență sunt atât de importante, cum menționam, noi nu primim subvenții de la bugetul Uniunii Europene. Începește modelul nostru de afaceri, acesta este foarte eficient pentru că uh, majoritatea uh, comenzilor sunt externalizate și apoi calitatea tracerilor este folosită de este asigurată de translatorii noștri înainte de a fi livrate tragerile clienților. Deci e un model foarte eficient. De asemenea, respectăm politica multilingvistică, multilingvistică a Uniunii Europene, deci multilinguală, deci toate limbile sunt tratate egal, indiferent de costul traducerii. Traducem în toate limbile Uniunii Europene și la cele și în limbi non-UE care reprezintă 1-2% din volumul nostru total de traduceri. Anual traducem cam 750.000 de pagini. O proporție semnificativă se referă la uh, Oficiul European pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală. Începește lim- limbile țintă și limbile sursă. Majoritatea traducerilor sunt uh, din germa- engleză, germană, franceză, spaniolă și polonă sunt traduse după, la cererea clienților în diferite limbi europene. Începește modelul de asigurare a calității, avem un model stringent, foarte strict, cu apeluri specifice pentru oferte. Dacă ne gândim că clienții noștri sunt în domenii foarte diferite, trebuie să ne asigurăm că avem uh, cereri de ofertă cu uh, uh, provider extern de servicii care pot oferi servicii de calitate, de exemplu, în domeniul juridic sau aviatic sau feroviar. Și, de asemenea, avem un sistem dinamic eh, care include evaluarea eh, constantă a acestor provider externi. Ca să vă eh, arăt ce am realizat în 2016, când am fost numită director în ianuarie 2016, Consiliul de Management a decis să avem o strategie de 5 ani care să coincidă cu mandatul de 5 ani al directorului, deci am dezvoltat o strategie pe 5 ani și viziunea noastră este că vom deveni un uh, provider de servicii de excelență pentru instituțiile europene până în 2020 și sunt mai multe detalii pe slide-uri. De asemenea, aș vrea să subliniez că în 2016 am dezvoltat un nou sistem de management al fluxului uh, de lucru, uh, am înlocuit vechiul sistem. Sistemul se numește ECDT, și implică un nou portofoliu, portofoliu de clienți și un nou portofoliu de freelancer și un sistem și o interfață internă nouă care să permită uh, angajaților noștri să se ocupe de traduceri pe măsură ce le primim. În ce privește volumul traducerilor în 2016, după cum vedeți, Uh, un total de aproximativ uh, 750.000 de pagini au fost traduse. Uh, un, uh, uh, documentele legate de Uniunea Europeană aproape jumătate. În ce privește clienții noștri cei mai mari, ca să spuneți cei mai mari clienți pe care avem, Biroul European de uh, Protecția Drepturilor Intelectuale, ESMA, Agenția Europeană pentru Medicament, Biroul pentru Susținerea Azilului, mi s-a părut util să vă ofer o prezentare a bugetelor noastre din 2010-2016 ca să vă faceți o imagine în legătură cu situația noastră financiară. Din 2010-2014 veniturile, veniturile centrului au depășit uh, cheltuielile. Din 2015 am uh, adoptat în mod deliberat o bugetare negativă pentru a reduce surplusurile acumulate în anii precedenți. De ce? în 2011, centrul a creat o rezervă pentru stabilitatea prețurilor ca să asigure stabilitatea prețurilor în contextul fluctuației cererii din partea clienților. Și asta ne-a permis să uh, contracarăm un buget negativ în ultimii doi ani, dar uh, instituțiile uh, relevante au recomandat ca prețurile să fie reduse și atunci am adoptat o abordare de acest tip de bugetare negativă din 2015, dar întotdeauna la sfârșitul anului bugetul trebuie să spun că a fost echilibrat, ceea ce e evident important din punct de vedere al unui management financiar sănătos. De asemenea, prețul centrului pe pagină a fluctuat conform cererii de la clienți. Există o legătură, după cum vedeți, între prețurile reduse pe care le-am uh, avut din 2015 și uh, rezultatul bugetar negativ și din ianuarie 2017 am creat o nouă structură de preț pentru traducerea documentelor care ar trebui să continue să reducă bugete, surplusurile bugetare acumulate din anii trecuți. Practic, în noua structură de buget, clienții noștri beneficiază de reutilizarea conținutului care există deja în uh, dat, baza noastră de date. Și experiența noastră în ultimele 9 luni, uh, clienții au făcut o economie de 16% începește costurilor de traducere, ceea ce este evident foarte semnificativ și e un lucru pe care l-au salutat. Totuși aș spune că în viitor este inevitabil ca o creștere a prețului traducerilor să se producă, pentru că noua structură de preț va reduce inevitabil surplusul bugetar acumulat în anii precedenți, politica bugetară de, de, pe, bazată pe deficit nu va continua pe termen lung, deci este inevitabil că la un moment dat va apărea o creștere a prețului traducerilor. Pentru a încheia, mi s-a părut util, uh, începește multilingvismul, să subliniez uh, contribuția noastră la multilingvismul în europeană. Suntem cu toții de acord, sper că uh, multilingvismul este important pentru legitimitatea Uniunii Europene și pentru comunicarea cetățenii în limbile lor naționale și noi jucăm un rol în a facilita multilingvismul prin parteneriatul pe care îl avem cu clienții noștri și oferim uh, servicii uh, pentru limbile care sunt cele mai cerute. De exemplu, baza de date IATE este cea mai mare bază de date de terminologie din lume, interinstituțională, gestionată de centru în numele instituțiilor. Puteți vedea uh, de pe slide că numărul de căutări pe IATE este absolut uriaș. 36,5 milioane de căutări Uh, și 8, uh, în generale și 8,5 milioane din interiorul uh, instituțiilor și încercăm să dezvoltăm sistemul iat 2 care va fi valabil, disponibil în 2018. Un alt exemplu de cooperare instituțională, interinstituțională care oferă beneficii cetățenilor noștri cum spuneam, multilingvismul e foarte important pentru serviciile pe care le oferim clienților. Dacă vă uitați la ce am făcut în legătură în, în uh, parteneriat cu Agenția uh, Europeană a Substanțelor Chimice, ei au creat o bază de date de terminologie uh, în toate limbile oficiale din domeniul chimiei. Sau, ca să vă dau un alt exemplu, avem Institutul European pentru Egalitate de Gen, pentru care am creat un glosar, un glosar și un, un dicționar care acum e disponibil în engleză și se va dezvolta ulterior în celelalte limbi europene și, în fine, pentru a sublinia EASO, uh, uh, Agenția pentru Susținerea Azilului, este o, uh, avem o aplicație mobilă pentru programul de relocare. E o aplicație care le permite solicitanților de azil să găsească informații în engleză și în alte limbi non-UE în legătură cu programul de relocare al Uniunii Europene în arabă și în alte limbi este disponibilă această aplicație. Așadar, iată câteva exemple de multilingvi și de servicii pe care le oferim clienților noștri. Pentru a încheia, începește serviciile către agențiile europene. Din 2014 am uh, oferit aceste servicii agențiilor europene pentru ca ele să-și poată defini abordarea față de multilingvism. Din 2014 în 2016, după cum vedeți, au fost uh, schimbări în uh, politicile și practicile multilingvistice ale agențiilor europene, de asemenea ce site-urile de web oferite de aceste instituții și dacă îmi permiteți, aș uh, menționa la sfârșit propriul nostru website, care evident este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Doamne președinte, sper că uh, v-am oferit o imagine a activității noastre și evident sunt la dispoziția noastră să vă răspund la întrebările noastre. Mulțumesc! Intervenție fără microfon al doamnei președinte. Sorry. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc uh, și din partea mea pentru această introducere foarte interesantă în activitatea dumneavoastră. Cred că nu toți eram conștienți de acest lucru, de aceea cred că a fost foarte util și încă o dată bun venit și din partea mea în comisia noastră. Pentru început i-aș da cuvântul domnului Stroievski, care este raportorul nostru pentru descărcarea bugetară după care vor uh, putea interveni toți ceilalți colegi care vor dori. Domnule Zdroievski, aveți cuvântul 2-3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare pe care ne-ați oferit-o. Se pare că a fost o decizie bună să scoatem raportul dumneavoastră din uh, pachetul pentru celelalte agenții. Am făcut acest lucru pentru a afla mai multe lucruri despre dumneavoastră, pentru a ne face o idee mai bună despre activitatea dumneavoastră și sarcinile dumneavoastră, însă nu m-aș fi gândit că vor fi atâtea surprize, majoritatea pozitive. Evident că lucrați foarte eficient, că aveți uh, bune realizări și că aveți o situație concurențială foarte bună. Există totuși câteva elemente care ne preocupă, în primul rând, reducerile, așa cum ați spus și dumneavoastră. Acestea afectează atât personalul, care este din ce în ce mai încărcat, de asemenea uh, bugetul uh, pare a fi liniarizat uh, acum, care poate că nu are impact pe termen scurt, dar se va resimți pe termen lung, deci solicitarea mea ar merge în direcția reducerii reducerilor. Comisia, din păcate, nu este prezentă astăzi, dar noi vom încerca să transmitem avizul nostru către beneficiarii care trebuie să trateze aceste informații, pentru că noi trebuie să protejăm diversitatea lingvistică. Da, baza de date trebuie extinsă Trebuie să ținem cont de faptul că anumite limbi uh, pierd vocabular. Lucruri uh, dispar, acei termeni care nu mai corespund vremurilor, dar ei ar trebui să apară în continuare în aceste glosare. De asemenea, și numărul de stagiaturi a fost uh, redus. Uh, mă interesează motivul, pentru că reducerea a fost una destul de abruptă. Pozițiile de stagiar pentru multilingvism încurajează oamenii să intre pe piața muncii și îi ajută să se miște mai bine în sfera culturală. și cred că nu trebuie să mai subliniez că bogăția lingvistică te ajută să analizezi mai bine anumite fenomene și uh, te ajută să reacționezi mai bine în anumite situații de criză. Știu că dumneavoastră nu aveți responsabilități pentru interpretare, ci doar pentru traducerile care se efectuează pentru agențiile și organismele Uniunii, însă cooperarea între instituții este extrem de importantă și aș dori să Vă mulțumesc pentru acest lucru. Avizul nostru va fi unul pozitiv, fără îndoială, și vom sublinia faptul că aceste reduceri trebuie reduse pentru că ele încep să amenințe calitatea până la urmă. Și cred că în numele comisiei noastre se impune să vă mulțumesc pentru prezentare care nu a fost prea lungă, dar foarte precisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Sabine Ferhain da, în primul rând aș dori și eu să vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru informațiile pe care mi le-ați oferit, dar și pentru munca pe care o depuneți. Aș mai avea o întrebare. Se externalizează destul de multe traduceri care sunt realizate de firme din exterior. Deseori ne confruntăm cu situația în care, de pildă, dacă textul sursă este limba engleză, rezultă și din uh, prezentarea dumneavoastră faptul că engleza este principala limbă sursă. Și problema este că în engleză apare un uh, cuvânt care poate avea 10 interpretări diferite și care nu poate fi uh, înțeles decât în contextul corespunzător. Cum puteți asigura uh, ca subcontractații dumneavoastră să aleagă sensul pertinent în acel context, pentru că am avut uh, și noi numeroase întâmplări în care în uh, variante lingvistice diferite nu rezulta sensul de cel din engleză. Deci cum vă asigurați uh, de această pertinență a sensului și în limba țintă? Mulțumesc foarte mult. Cred că este o întrebare importantă pentru noi, că ni s-a întâmplat uh, mai des, în special atunci când este vorba de dezbateri tehnice care Sigur, uh, sunt dificile și pentru traducători uh, dacă nu sunt foarte familiarizați cu acel uh, domeniu. Sigur că activitatea dumneavoastră ne ușurează nouă muncă foarte mult, dar iată, există și câteva exemple unde ne mai împiedicăm și durează puțin până constați că de fapt uh, vorbești uh, de lucruri diferite <laughs> în diferitele versiuni lingvistice uneori. Silvia Costa. Da, mulțumesc. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru că această privire de ansamblu a fost foarte interesantă și utilă pentru comisia noastră, dar nu numai și cred că Trebuie să vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră. Deja de anul trecut știam care sunt problemele noastre bugetare și dificultățile cu care vă confruntați. Direcțiunea dumneavoastră a impus o nouă abordare și în ceea ce privește posibilitatea de a utiliza rezervele din bilanț. E clar că această posibilitate care a redus uh, cheltuielile pentru instituții poate fi menținută doar până la un moment dat. Dumneavoastră vorbeați de termen ca fiind în acest sens 2020. Și este important și pentru noi să înțelegem acest lucru, dat fiind faptul că vorbim despre avizul domnului Stroiovski. Trebuie să înțelegem cum stau lucrurile acum, pentru 2018, dar și în perspectivă. Și mai aveam întrebare punctuală. Am înțeles că vreți să activați niște servicii noi și m-ar interesa să înțeleg mai bine acest lucru. De pildă, traducerea online e directă. Sigur, există întotdeauna riscuri, dar ar fi util să înțelegem cum se pot realiza astfel de traduceri de calitate. Și apoi, încă o întrebare. Cum se realizează calitatea pentru aceste firme subcontractante? Pentru că deseori nu este vorba doar de traducere punctuală, ci și de mediere culturală. și în context juridic acest lucru apare cel mai des. Vă întreb așadar dacă agențiile externe pot realiza aceste cerințe de înaltă calitate. Mulțumesc, Julie Ward. Vreau doar să spun că apreciez uh, detaliile pe care le-ați prezentat astăzi și am și eu senzația că comisia noastră trebuie să militeze pentru multilingvism în proiectul european. Face parte din uh, portofoliul nostru, din competențele comisiei noastre, respectarea și promovarea diversității multilingviste. Noi trebuie să fim cei care promovăm această idee în grupurile noastre politice. Interesant pentru mine a fost să constat lista celorlalte limbi care nu sunt limbi oficiale cu care lucrați. Nu cred că oamenii realizează acest lucru. Și acest fapt, este important și din perspectiva relațiilor noastre cu alte țări, mai ales din perspectiva strategiei diplomației culturale. De aceea, din partea mea, vă semnalez multă susținere și mă bucur că ați venit să ne prezentați aceste informații astăzi. Și încă ceva. Eu ofer multe posibilități tinerilor să vină la biroul meu de aici, să vadă cum funcționează activitatea parlamentară. Mulți vin pentru că interesează limbile și că și astfel întâlnirea cu interpreți uh, a fost un lucru foarte interesant pentru ei. Nu știu dacă ar exista posibilitatea realizării unor astfel de întâlniri și cu personal de la centrul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să întreb Comisia dacă dorește să contribuie cu ceva în această dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Äh, äh, Mulțumesc. Vreau doar să subliniez faptul că Comisia crede că motivul uh, pentru care legiuitorul uh, a creat acest uh, centru 1994, uh, uh, este încă valabil, el este eficient, asigură uh, multilingvismul, ceea ce este esențial pentru toate instituțiile europene și în ceea ce privește reducerile de personal, vreau să subliniez că aceste uh, reduceri sunt negociate uh, anual și sunt uh, convenite de cele trei instituții, Comisie, Consiliu și Parlament. Vreau să subliniez că numărul de personal va rămâne stabil început din, începând din 2018, deci nu sunt reduceri prevăzute pentru 2019 și 2020. Auch an die Kommission. Mulțumim foarte mult și comisiei. Și acum aș dori să-i dau din nou cuvântul doamnei Killeren pentru a da un răspuns la multiplele întrebări care i-au fost adresate. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să răspund la cât mai multe întrebări adresate în această dimineață. În ceea ce privește reducerile de personal, reducerile bugetare, ele sunt uh, fapte. Uh, noi uh, continuăm să oferim servicii clienților noștri ne continuăm activitatea. Ne bucură că personalul nu va mai fi redus după 2018. Uh, sigur, suntem cu toții conștienți de contextul în care operăm. Unii uh, colegi au uh, vorbit de interni. Avem interni, știi, stagiari care învață la centru uh, câte ceva din activitatea noastră, modul în care se desfășoară activitatea de traducere. Suntem deschiși tuturor celor care doresc să vină uh, să facă stagiatură în uh, centrul nostru. Aceste posibilități sunt publicate în fiecare an. În ceea ce privește externalizarea, ea a fost întotdeauna în centrul modelului nostru de afaceri. Dacă vă uitați acum ce se întâmplă la instituții, ele aplică, uh, centrul, uh, aplică modelul uh, centrului nostru. Deci în următorii ani instituțiile vor externaliza totul mai mult uh, Uh, și modelul nostru de afaceri a fost întotdeauna extrem de eficient pentru că externalizarea este o parte integrantă a ceea ce face. Uh, traducerile vin din nou la centru, sunt revizuite pentru a asigura calitatea. Uh, cum asigurăm această calitate? Uh, lansăm cereri de oferte, aviație, juridic, medicină și ne asigurăm că furnizorii de servicii din afară au experiența necesară. De asemenea, terminologia este esențială pentru că dacă nu există o terminologie convenită uh, și atunci uh, avem uh, probleme, așa cum a spus, vor fi probleme cu documentele pe care le aveți în fața dumneavoastră. Calitatea textului externalizat, calitatea textului sursă, mă scuzați, este esențială, pentru că dacă acesta nu este foarte clar, atunci vor exista probleme de traducere. Deci sursa traducerii este esențială. Uh, engleza este principala uh, limbă sursă, însă primim și uh, documente în alte limbi uh, sursă. Deci primim documentele uh, și lucrăm pe baza cererii de traducere într-o anumită limbă a uh, textului respectiv. Uh, conform strategiei 2016-2020 vom dezvolta în continuare serviciile noastre, dar și servicii noi. O să oferim în scurtă vreme un uh, serviciu de uh, traducere pe uh, internet și acesta va fi disponibil începând cu anul următor. Avem și o strategie pe 5 ani pentru introducerea uh, uh, sistemelor de uh, traducere automată care vor fi integrate în mediul nostru în următorii ani. Sigur, este inutil să spun că traducerea automată este doar ajutătoare. Ea nu poate să înlocuiască uh, traducătorii. Cred că am răspuns la toate întrebările. În ceea ce privește rentabilitatea, modelul pe care îl avem ne-a ajutat să reducem costurile traducerii pentru că prin externalizare uh, noi am redus numărul de traducători pe care îi uh, folosim traducerea numai prin externalizare și apoi livrarea produsului respectiv uh, uh, beneficiarilor nu asigură calitatea necesară. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, da, vă mulțumim foarte mult pentru prezența, pentru faptul că ne-ați uh, dat răspunsuri la toate întrebările noastre și mai ales pentru faptul că pentru prima dată, cel puțin de când sunt eu în Parlament, iată avem acest schimb de opinii cu centrul de traduceri pe care noi suntem competenți ca și Comisia de Cultură. Și de aceea sper, așa cum se zice în filme, că este începutul unei minunate prietenii unde putem să colaborăm pe viitor uh, plecând de la această primă întâlnire care să sperăm că se va repeta și în viitor. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru munca extraordinară pe care, care ne ajută foarte mult în viața noastră de zi cu zi. Pentru că fără traducerile scrise, dar evident și fără interpretarea pe care o avem la dispoziție în toate ședințele noastre, activitatea noastră ar fi extrem de dificilă. Însă diversitatea lingvistică este obligație a Uniunii Europene care trebuie protejată și în sensul diversității culturale și dacă am înțeles bine, ne spuneați că traducerile nu pot fi mai bune decât uh, textele sursă, ceea ce poate fi înțeles ca o pledoarie de a nu redacta toate documentele în limba engleză, nici noi, ca parlamentari, ci să încercăm poate să facem acest lucru în limba maternă, unde putem fi mai preciși, ceea ce ușurează și traducerea ulterioară. Sigur că în activitatea noastră parlamentară și factorul timp uh, joacă un rol, de aceea uneori uh, convenim să lucrăm în engleză pentru ca lucrurile să meargă mai rapid, dar înțeleg de la dumneavoastră că un text uh, redactat de un vorbitor nativ este întotdeauna mai ușor de tradus decât un text realizat de cineva care, pentru care acea limbă nu este limba maternă. Mulțumesc, am înțeles din partea domnului Zroievski că va redacta un aviz foarte pozitiv în ceea ce privește descărcarea noastră bugetară. Și cred că cu toții suntem de acord că și pe viitor ne vom implica pentru ca mijloacele dumneavoastră să nu fie reduse în continuare și dacă veți avea dificultăți unde considerați că poate ne-ar putea ajuta Comisia pentru Cultură, vă rog să nu ezitați să vă adresați nouă, să vedem cum vă putem ajuta. Mulțumesc încă o dată și multe salutări și personalului dumneavoastră, cărora, căruia îi mulțumim uh, încă o dată pentru ceea ce face. Acum cred că putem uh, face o scurtă pauză, să răsuflăm puțin. Membrii comisiei au acum liber? Ba, nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, am uitat ceva. Încă nu aveți liber? Pentru că trecem acum la parte a reuniunii noastre cu ușile închise, de aceea îi rog uh, pe toți uh, cei care nu sunt neangajați uh, Parlamentului să părăsească sala. E valabil acest apel și pe